I'm trying to sort of gently wait until there's one representative. Am să fac în așa fel încât să așteptăm cât timp nu avem în sală reprezentanți de la grupurile mari. Speram să văd măcar pe cineva de la PPE căruia îi pasă de uh, pachetul comerț electronic, dar încă n-au reușit să ajungă până aici. Știu că există multe întâlniri care sunt organizate în timpul pauzei de prânz. Bine ați revenit la întâlnirea Comisiei IMCO avem însă reprezentanți practic acum din aproape toate grupurile politice și următorul punct de pe ordinea de zi este o prezentare de ansamblu din partea Comisiei a pachetului comerț electronic. Un pachet în care sunt incluse comunicarea privind uh, stimularea comerțului electronic transfrontalier, propunerea de regulament în ceea ce privește uh, de, livrarea de bunuri și se, livrarea de pachete și de servicii transfrontaliere și propunerea de re regulament în ceea ce privește cooperarea între autoritățile naționale de aplicarea uh, și garantarea drepturilor consumatorilor, precum și noi linii de orientare în ce privește noi practici comerciale. Am să dau imediat cuvântul lui George Graf, care mai tine va vorbi despre uh, geoblocare. Și apoi uh, următorilor vorbitori care vor vorbi despre celelalte uh, texte legislative. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, am să fac o scurtă introducere a geoblocării. Am uh, pregătit și niște slide-uri, sper să și funcționeze și dacă uit ceva, Uh, voi avea ocazia să răspund la întrebări și să completez. Geoblocarea este o măsură importantă per se, dar cel mai important este că face parte din pachet. Dacă reușim să facem progrese în ceea ce privește contractele digitale sau livrarea de pachete sau fiscalitatea, atunci uh, probabil că vom uh, Uh, înlătura multe dintre motivele pentru care companiile nu vând în alte state membre, pentru că companiile vor să-și vândă bunurile și în alte state membre. Deci toate aceste măsuri merg mână în mână. Oricum, geoblocarea este importantă din uh, multe puncte de vedere. Să sperăm că până la anul vom fi câștigători pe trei planuri. Va dispare roamingul, vom uh, reuși să facem ca și geoblocarea să uh, dispară și atunci uh, va fi un semnal important pentru utilizatorii internetului dacă reușim să înlăturăm toate obstacolele astfel încât ei să profite de toate oportunitățile care există pe piață. O altă remarcă pe care doream să o fac e, noi țintim aici geoblocarea nejustificată și trebuie să se facă bine diferențierea între ceea ce este justificat și nejustificat. Geoblocarea nejustificată este cea uh, din situațiile în care nu este mai dificil, mai costisitor pentru uh, comercianți să ofere aceleași bunuri și aceleași servicii unui rezident dintr-un alt stat membru. Dacă este mai complicat, uh, de exemplu, dacă o companie trebuie să livreze un bun într-un stat membru, ceea ce implică costuri, dar și chestiuni legate de legea aplicabilă, dacă mai ales că este vorba despre serviciu, deci dacă este prea complicat, atunci va, uh, geoblocarea poate să fie justificată. Însă, să sperăm că uh, treptat toate uh, dificultățile pe care încă le întâmpină comercianții vor dispare și atunci nu va mai exista geoblocare justificată și nu va mai priva, nu va mai lipsi de servicii și de bunuri consumatorii dintr-un alt stat membru decât cel unde se află compania. Noi aici includem uh, serviciile incluse în directiva serviciilor și acesta este punctul de plecare pentru că în uh, um, cadrul uh, măsurilor de facilitare a comerțului transfrontalier, este mult mai simplu să țintim serviciile care erau incluse sfera de aplicare a directivei. Ce este exclus? Serviciile audiovizuale, de care ne ocupăm uh, într-un într text legislativ diferit, respectiv reforma dreptului de autor și noua strategie de piață digitală, serviciile de sănătate, serviciile financiare, pentru că acestea propria lor logică, serviciile de transport, Uh, pentru că acolo deja principiile de non-discriminare fac parte din achiul uh, european, cu excepția serviciilor feroviare, unde Comisia va face propunere peste câteva luni, telecomunicațiile de asemenea sunt excluse. Geoblocarea nejustificată. Am muncit din greu de anul trecut și până acum, am organizat consultări, am comandat studii, ca să vă dau o idee despre amploarea problemei, discutăm despre situații în care comercianții în mod deliberat vor să segmenteze piața și din analizele noastre există mai mult de 10.000 de site-uri internet în Uniunea Europeană și între 8 și 30% din toate uh, tranzacțiile de comerț electronic nu uh, sunt ocrunate de succes din cauza că există această segmentare intenționată a pieței. Deci 70 până la 75% dintre situațiile în care tranzacțiile nu pot să fie finalizate este din motive de geoblocare uh, justificată, pentru că ar fi prea costisitor pentru o companie să uh, livreze bunul sau serviciul respectiv, dar în jur de 25% dintre tranzacțiile care, nu, care, care eșuează se datorează uh, dorinței companiilor de a segmenta piața, pentru că este mai profitabil pentru ei să o segmenteze. Am identificat 5 situații uh, în care credem că geoblocarea nu este sau nu mai este justificată. Prima este blocarea sau uh, orientarea automată a unui uh, client care vrea să acceseze o pagină internet către o altă pagină internet. Cam 2% din, 2, 2, 2% dintre paginile web uh, uh, au fost identificate ca um, având asemenea uh, practici. Deci nu există nimic în legislație care să te împiedice uh, să permiți clienților dintr-un alt stat membru să aibă acces la pagina O pe care uh, doresc să o consulte. Acesta este primul caz. Al doilea caz este atunci când poți să vizualizez un produs uh, în viața reală, pentru că uh, când mergi într-un magazin, uh, într-un alt stat membru, nimeni nu o să dea afară pe motiv că nu ești din statul membru respectiv. Poți să te uiți la un bun și poți să-l și cumperi. Și ar trebui ca și pentru comerțul electronic să se întâmple la fel. Dacă poți să cumperi un bun tangibil dintr-un uh, uh comerț obișnuit, de ce să nu poți să fii tratat la fel atunci când uh, uh vrei să achiziționezi același bun uh, online? Deci să nu mai existe această discriminare. A treia situație este când se pune problema uh, livrarea serviciilor transfrontaliere. Nu Uh, cuprinde multe servicii aici, dar e vorba mai ales de serviciile de uh, clouding sau de hosting pentru acele servicii, noi spunem că nu este deloc complicat și acestea trebuie să fie oferite la cererea consumatorilor din alte state membre. Pentru întreprinderile mici, pentru micro-întreprindere am prevăzut derogări pentru că trebuie totuși să taxez TVA-ul din țara clientului. Deci poate să fie un pic complex, de aceea ne-am gândit că micro-întreprinderile puteau să beneficieze de o derogare al patrulea caz despre care probabil ați auzit sau pe care l-ați uh, trăit pe propria piele, este atunci când un serviciu uh, costă diferit dacă uh, vrei să-l folosești dintr-un uh, alt loc decât domiciliul tău obișnuit. Uh, atunci când uh, închiriezi o mașină sau mm, vrei să închiriezi o cameră și așa mai departe. Nu este deloc justificat și trebuie să spunem pentru toate propunerile că prețurile trebuie să fie la fel în toate statele membre. Companiile pot să aibă prețuri diferite în funcție de statul membru. Acest lucru poate să fie înțeles și are logică, dar dacă un consumator vrea să profite de pe urma unui preț avantajos pentru, făcând achiziționarea online, de ce să îl blochezi? Deci pot să existe oferte diferite pentru state membre diferite, dar nu poți să blochezi un consumator uh, să profite de oferte avantajoase dintr-un stat membru vecin. Ultima um, situație, ultimul caz, este apropo de mijloacele de plată. Din analiza noastră, în multe cazuri, treci prin toate etapele uh, comenzii și apoi uh, ți se respinge cardul pentru că nu a fost emis în țara în care se află compania. Și nu există niciun fel de justificări uh, pentru comercianți să nu accepte mijloace de plată pe care le acceptă de la uh, clienții care sunt rezidenți în statelor lor de membru. Acestea sunt cele cinci cazuri în care geoblocarea este nejustificată. Eu pot să cer colegilor să explice mai bine legătura cu directiva serviciilor și cu directiva uh, legii aplicabile. Thank you. Um, three remarks. The first one is, yes, the starting point is, why do we... Mulțumesc. Trei uh, puncte. În primul rând, de ce avem nevoie de acest regulament? Avem deja articolul 20 din Directiva Serviciilor, acolo este a enunțat principiul nediscriminării cu criterii obiective pentru companii uh, care își doresc uh, tratamente diferite. Asta înseamnă în practică că timp de ani de zile n-a știut uh, nimeni exact. În 2012 am încurajat statele membre să acționeze în sfârșit, dar nu s-a întâmplat nimic. Am primit multe plângeri și important pentru noastră este că noi nu vom modifica directiva serviciilor, e un instrument beneficiind de așa numită lex specialis, deci un instrument special care ar trebui să clarifice situația din punct de vedere juridic acolo unde noi credem că geoblocarea este nejustificată. O a doua observație, dacă îmi permiteți, și-au uh, fost nenumărate discuții și cu cei din domeniul comerciului. Dacă mă contactează un consumator din, alt, din altă țară și sunt invitat să furnizez un produs în conformitate cu situația pe care am descris-o, înseamnă asta că mă situez într-o dezbatere despre Roma 1, un instrument care determină aplicabilitatea uh, legislației din, pentru protecția consumatorilor din străinătate? Răspunsul este că nu. Nu dorim o dezbatere care să afecteze acest instrument, dar dorim totuși să oferim siguranța juridică. Dacă ești un IMM în, dintr-un uh, stat membru de mari intențiuni, uh, pur și simplu trebuie să respecti legislația europeană, care sperăm că va exista în curând. Și apoi, acest art Uh, această, acest instrument juridic le conferă uh, celor din mediul de afaceri siguranță juridică, dar nu trebuie să afecteze securitatea și protecția consumatorilor și nu începem nicio discuție privitoare la uh, norme diferite de drept. Mă voi uh, opri acum și dacă colegul meu are ceva de adăugat, nu, însă, sigur, uh, venim la chestiunile legate de transport și Predare? nu, protecția consumatorilor. Se pare că despre asta se va vorbi în continuare. Continue. Dar în legătură cu uh, protecția consumatorilor și acordurile corporatiste, așadar, în Uh, continuarea uh, colegilor mei și pentru a completa pachetul, ca, cum am anunțat în strategie, am inclus și revizuirea regulamentului privitor la cooperarea pentru protecția consumatorilor. Este un instrument care există mai de mult și este, are un caracter unic în legislația pieței interne și anume impune cooperarea între autorități ca să pună în aplicare uh, chestiuni transfrontaliere uh, de la legislație tradițională, în domeniul comercial, dar uh, și servicii financiare, drepturile pasagerilor și așa mai departe. Be too fast? Poate o problemă tehnică cu diapozitivele. Așadar, regulamentul există din 2004 și a folosit pentru cooperare transfrontalieră tradițională între statele membre, însă uh, nu a fost folosit la deplinul potențial. Deci am considerat că e vremea să încercăm să revizuim regulamentul, mai ales uh, ca să vedem ce puteri minime au statele membre pentru operațiuni de punere în aplicare și cum să uh, creștem aceste puteri, de asemenea cum să extindem domeniul de aplicare ca să includem legi mai moderne, inclusiv recenta adoptată propunerea pentru geoblocare, dar și articolul 20 al Directivei Serviciilor, care nu se află în sfera sa de aplicare și cum să avem proceduri coordonate mai uh, uh, strâns ca să ne ocupăm de toate cazurile de încălcare în Uniunea Europeană, că avem un număr de autorități pentru protecția consumatorilor foarte puternice, care funcționează foarte bine, dar nu în toate statele membre. Vorbim, de fapt, doar de o minoritate de state membre astăzi. Deci asta au fost principalele motive care a stat la baza propunerii noastre de revizuire. Ce am uh, realizat până acum cu legislația actuală, poate vă reamintiți uh, un caz faimos împotriva a două mari platforme. Uh, da, aici aveți în imagine respectivul caz. Era vorba de uh, îndepărtarea ă, specificației gratuit pentru toate jocurile online pentru copii. Am utilizat ă, regulamentul de cooperare pentru protecția consumatorilor împotriva lui Apple, Google și Amazon, care până la urmă au ă, eliminat cuvântul gratis la vânzarea unor jocuri online care de fapt nu erau gratuite astfel încălcând și directiva pentru drepturile consumatorilor. Apoi am reușit să convingem cele mai mari cinci uh, companii de uh, închiriere de mașini, ca să asigure condiții echitabile pentru toți consumatorii, uh, nu neapărat cerându-le să returneze mașina cu rezervorul plin și așa mai departe, astfel încât uh, asta a fost o altă realizare a noastră de până acum, am reușit tracționăm pe aproximativ 4500 de uh, site-uri internet, am, le-am verificat din 2007 și până acum, am corectat mai mult de 4500 de uh, probleme apărute în site-uri internet în uh, statele membre, am schimbat și practicile în statele membre ca să existe un, mm, o situație de egalitate. Credem că e nevoie de un instrument mai modern. Și de ce? Uh, am făcut un uh, studiu recent uh, pentru o evaluare de impact în vederea acestei propuneri și am descoperit că 37% din uh, site-urile internet de comerț electronic și uh, rezervări nu respectă drepturi de bază ale consumatorilor. Și am făcut asta în cinci sectoare cheie, electronice, <laughs> din nou probleme cu prezentarea diapozitivelor, ne cerem scuze. Deci, 37% din website-urile de comerț electronic și booking nu respectă dreptul de bază ale consumatorilor. Vorbim de echipamente electronice, îmbrăcăminte, sportive, evenimente, servicii financiare de bază, acolo unde comercianții nu, nu respectă dreptul de bază. Și trebuie să rezolvăm aceste încălcări. Am calculat că se pierd aproximativ 770 de milioane de euro pe an prin aceste încălcări. Uh, e o cifră uriașă. Se încalcă drepturi uh, normale și de bază de care ar trebui să beneficieze toți consumatorii. Și iată că situația nu este așa. Acum, cum vom schimba și cum vom coopera mai bine uh, cu ajutorul noii propuneri? În primul rând, în ziua de astăzi, Somebody, okay. I hope that at least you can uh, watch that screen. Today, authority... Așadar, în ziua de astăzi autoritățile pot acționa doar în cazul în care există practici care se întâmplă la ora actuală și sunt ilegale, adică dacă un uh, site internet oferă ceva, era ceva ilegal, dar a stopat acea ofertă, nu putem acționa retroactiv pentru a stopa acea încălcare. Deci trebuie să fie chiar dacă e vorba de încălcări petrecute, în fapt, noi nu putem să le contracarăm retroactiv și încercăm să rezolvăm această problemă. Există drepturi cheie care nu sunt acoperite. Sfera regulamentului a fost extinsă, însă nu se referă la noua propunere de geoblocare, unele drepturile pasagerilor acordate de când a fost adoptat regulamentul și serviciile financiare, dar și articolul 20 al directivei serviciilor. Autoritățile au doar puteri limitate pentru a identifica aceste încălcări. Astăzi încercăm să ajutăm autoritățile să identifice cazurile de încălcări ca să obținem informații complete și să uh, eventual să ofere și despăgubiri uh, celor lezați, ceea ce nu este specific în actuala reglementare și să rezolvăm probleme care nu sunt rezolvate astăzi în mod coordonat. Deci introducem un nou, o nouă procedură la nivel european care ar fi lansată și coordonată de Comisia Europeană pentru uh, încălcări la nivelul întregii Uniunii Europene. S-a vorbit astăzi uh, de către doamna comisar de resort despre criteriile care vor fi aplicate, dar este într-adevăr o procedură la nivelul întregii Uniunii Europene și Uh, astăzi uh, partajarea de informații este limitată, organizațiile de consumatori s-au s-au plâns și le, dorim să le oferim șansa să aibă un semnal de alarmă pe care să-l poată trage și asta se va putea face cu un nou regulament. Uh, iată, dacă vor apărea imaginile, am pus câteva exemple aici, de exemplu sunt anumite oferte, lucruri comune, de exemplu sectorul aerian sau uh, pachete de călătorii, unde există o ofertă limitată la câteva zile, dar după ce ai cumpărat uh, biletele, de fapt prețul era altul. Avem anumiți comercianți care mm, recurg la astfel de practici înșelătoare în mod repetat și vom putea rezolva asemenea probleme, apoi uh, abonamente pe termen lung, de exemplu, nici măcar nu știi că te-ai abonat pentru că ai primit un SMS care spune că poți câștiga un iPhone pentru doar un euro și de cazurile acestea se va ocupa noua, uh, noua reglementare, apoi comercianții care nu pot fi bine identificați pe internet, uh, vom uh, reuși să rezolvăm, sperăm, și această problemă și procedura să fie gestionată la nivelul întregii Uniunii Europene, apoi închirieri de mașini, acolo sunt multe plângeri, iată avem 8.000 de plângeri înaintate centrelor pentru consumatori în Europa. Uh, un exemplu al unei încălcări la scară largă. Poate că cunoașteți acest exemplu, o companie binecunoscută care uh, nu oferă o garanție minimă de 2 ani la care orice consumator are dreptul în mod gratuit, ei îți vând un produs, spun că ai garanție doar de un an și apoi trebuie să cumperi o garanție suplimentară de încă un an. Este o practică ilegală, avem exemple pe piață unde doar câteva state membre reușesc să rezolve problema asta și dacă am putea rezolva procedura la nivel european, am putea rezolva și problema la nivel european și să avem o situație de egalitate pe 28 de piețe și nu doar cele care au autorități cu puteri mai mari. Care sunt beneficiile generale uh, pentru consumatori, în primul rând? uh, un sistem mai ușor de acordat despăgubirile, apoi identificarea rapidă a ilegalităților, apoi uh, o, pre, o acțiune de preîntâmpinare mai rapidă, uh, mai ales a excrocherilor pe internet. Pentru firme se elimină comercianții care recurg la practici ilegale. Da. Apoi avem uh, o abordare de tip ghișeu unic pentru o colaborare eficientă și pentru autorități Sigur că ne așteptăm să se facă economia, am calculat de până la 45% din, uh, de în uh, prin acțiuni coordonate și chiar 75% în cazurile în care nu se ajunge în fața unei instanțe pentru că se rezolvă uh, în aval problemele. Și, cum spuneam, un nivel de egalitate în Europeană. Dacă îmi permiteți în încheiere, liniile directoare, pentru că fac parte și ele din pachet, vorbim de punere în aplicare, este practic piatra de temelie a legislației pentru consumator care uh, practic armonizează directiva pe deplin, că directiva există de mulți ani, dar fără linii directoare și nu se, acestea în special nu se refereau la probleme apărute pe internet. Știm că 44% din consumatori spun că au, s-au confruntat cu reclame mincinoase, cu oferte mincinoase în ultimele 12 luni din Uh, acestea, aproximativ un sfert, 23%, spun că au cumpărat un produs bazându-se pe reclame mincinoase. Deci avem o problemă reală. De asemenea, din experiențele noastre, aproximativ unul din două cazuri care ne sunt aduse atenției se referă la directiva uh, practici, pentru practicile comerciale uh, neloiale. De aceea, Uh, am elaborat liniile directoare care vor permite companiilor să știe exact cum trebuie interpretată legea, apoi organizațiilor de consumatori să acționeze și autorităților uh, de aplicare a legii să dispună de acele linii directoare în toate statele membre. Două exemple grăitoare, de exemplu ce se întâmplă cu platformele online ce se califică ca fiind uh, comercianți. Doamna Euro a vorbit în această dimineață, a spus că asta ar fi contribuția noastră la economia partajată pentru a clarifica unde anume legislația business to consumer acționează în legătură cu aceste platforme. Avem un exemplu bun uh, cu linii directoare din partea autorității italiene pentru consumatori. Avem o decizie în 2014 unde autoritățile au hotărât că un intermediar pentru călătorie online era de fapt un comerciant, uh, să răplângeri pentru că rolul său nu se limita la stocarea de informații, ci era vorba de o situație clasică de vânzare de uh, facilități privitoare la turism, hoteluri, restaurante și așa mai departe. Deci este o jurisprudență foarte importantă și încă un exemplu interesant în ce privește declarații înșelătoare în legătură cu disponibilitatea limitată a unui produs. Mulți știu, atunci când cumperi o, o cameră de hotel, a mai rămas o singură cameră, a mai rămas un singur bilet. Acest tip de declarații, atâta timp cât nu sunt însoțite de anumite informații, pot induce în eroare consumatorii și în linie directoare am inclus și exemplul un, un, unui comitet uh, din domeniul publicității din țările de jos care a decis că dacă nu se uh, informă, informează consumatorii în mod corect în legătură cu asemenea afirmații, atunci consumatorii pot fi induși în eroare. Deci, sunt probleme reale pe internet. Nu e vorba că e nevoie de reguli noi, ci trebuie în linii directoare clare și asta intenționăm să facem. Mulțumesc pentru atenție. And now on parcel delivery from Fairness Strength. Și acum dau cuvântul domnului Pernaștang primind uh, vibrarea de coletă. Yes, good afternoon everybody, Werner Steng. Bună ziua tuturor, mă numesc Werner Steng, aștept uh, să apară diapozitivele. În ceea ce privește regulamentul privind uh, livrarea transfrontalieră de colete sau propunerea de regulament, nu este un lucru necunoscut, nu l-am pregătit în grabă, Comisia INCO participă deja de 5 ani la etapele de pregătire acestei propuneri, din momentul în care în 2012 am adoptat planul de acțiune prin care am identificat obstacolele în fața comerțului electronic. Livrarea de colete a fost identificată ca o problemă de către consumatori și de către antreprenori, deci din Carta Verde din 2012, publicată în 2012, am confirmat faptul că există o problemă dar că în același timp piețele, parlamentele, statele membre ne cer să ne bazăm cât mai mult posibil pe soluții de piață și să nu recurgem la uh, propuneri de reglementare. Am publicat un document în anul următor unde am identificat alte uh, probleme legate de interoperabilitate, prețuri și așa mai departe. Am invitat să participe părțile interesate, statele membre să prezinte propuneri care să depășească aceste obstacole. Și în fața dumneavoastră acum aveți un proiect de regulament care încearcă să rezolve problemele care nu au fost rezolvate de alte acțiuni întreprinse până acum. Și aveți aici câteva exemple din acest punct de vedere, din punctul de, din punctul de vedere al interoperabilității s-au, s-a investit foarte mult în, în îmbunătățirea sistemului de urmărire a coletelor, mai ales dacă sunt uh, implicați doi, uh, doi furnizori. Deci situația se îmbunătățește, monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă, apoi în ceea ce privește um, încrederea în etichetele și certificatele emise de industrie. Am cofinanțat de asemenea crearea unei platforme de informare prin intermediul platformei COSME, obiectivul fiind de a îmbunătăți viața antreprenorilor mici și mijlocii care uh, doresc să vândă, să-și vândă produsele în mai multe state membre și care au dificultăți să înțeleagă costurile reale ale unor asemenea activități. În concluzie, nu cred că în legătură cu aceste puncte am decis să nu facem o propunere concretă. Cu toate acestea, toate aceste acțiuni nu au contribuit la reducerea unei probleme care a fost menționată în toate procesele de consultare uh, organizate cu consumatori și cu antreprenori, costurile uh, livrării transfrontaliere. Foarte mulți vânzători și cumpărători, dacă sunt întrebați care Uh, care sunt obstacole cu care se întâmpină, în mod inevitabil uh, se plâng de costul uh, livrărilor. Și acest punct se pare că nu s-a, nu s-a îmbunătățit pe parcursul timpului. Și tocmai de aceea am ajuns la această propunere. Ideea din spatele acestei inițiative este următoarea considerăm, credem în continuare că forțele de pe piață sunt uh, potrivite pentru a rezolva această problemă și măsurile noastre trebuie să fie înțelese ca măsuri uh, însoțitoare. Este o măsură foarte țintită care se centrează pe uh, pieț, pe reglementare, pe monitorizare oficială în sensul îmbunătățirea accesului pe piață și răspundem problemelor um, utilizatorilor care sunt cei mai vulnerabili și întreprinderilor mici și mijlocii. Aceștia sunt cei care nu găsesc oferte cu prețuri rezonabile într-un context transfrontalier. Și în al treilea rând, este vorba de o măsură foarte echilibrată. Nu există niciun element care se referă la reglementarea uh, prețurilor portabilitatea va fi rezolvată prin o transparență mai sporită, atât pentru cetățeni cât și pentru autoritățile de reglementare și, în al doilea rând, am încercat să reducem la un uh, maxim, să reducem la un minim posibil sarcina administrativă, atât pentru operatori cât și pentru autoritățile naționale de reglementare, care vor avea un rol deosebit de important în punerea în aplicare acestui regulament. Structura regulamentului este una foarte simplă, sunt doar câteva uh, articole, furnizarea de informații la articolul 3, urmează articolul 4, 5 și 6, care se referă mai degrabă la operator, dar voi reveni. Există și procedura comitologiei la articolul 9, prin intermediul căreia, împreună cu statele membre, încercăm să ne asigurăm ca Um, obligativitatea de informații oferite de uh, operator să aibă un caracter uh, proporționat, proporțional, dar și armonizat. Pentru că dacă ești un operator în, uh, în mai multe state europene și trebuie să respecti norme diferite, acest lucru nu va fi nu va ușura activitățile. Deci este un regulament foarte simplu. Prin articolul 3, autoritățile de reglementare vor putea analiza întreaga piață um, întreaga piață a livrărilor de colete și dacă examinați ace- această piață, veți vedea că există o competiție destul de, de acerbă, există uh, diferențe Există sectorul expres, așa numiți furnizori de servicii uh, integrate care oferă soluții B2B, dar și B2C. În ultima vreme tot mai mult există structuri de stabilire a prețurilor diferite, operatorii de servicii, cei care furnizează servicii poștale, care se implică tot mai mult și în livrarea de colete. Există rețele paneuropene, transportatori dom- domestici, dar și alți uh, actori se implică în această, pe această piață de furnizare a coletelor, mad, lanțuri de magazine, de exemplu, care nu sunt mulțumite de serviciile de livrare existente și își livrează singure um, coletele, dar um, autoritățile de reglementare până acum nu au putut să, să monitorizeze întreaga această, întreaga această piață și uh, ne-au spus că există probleme legate de securitate juridică, lipsă de informații, lipsă de um, competențe, de prerogative care să le permită să identifice schimbările uh, foarte rapide care se petrec în, pe această piață foarte dinamică livrarea coletelor are un uh, rol foarte important pentru viitorul comerțului uh, digital. Un alt, uh, o altă deficiență a acestei piețe este reprezentată de caracterul uneori oligopolic este foarte, este foarte dificil să începi să intri pe, pe, pe această piață, trebuie să recurgi la structuri deja existente și, după cum am spus, există diferite modele de afaceri care se desfășoară în același timp, care trebuie să respecte diferite cerințe uh, juridice și cu toate acestea aceste piețe nu sunt prea bine înțelese din punctul de vedere al uh, mărimii și din punctul de vedere al comportamentului operatorilor prezenți. Din punctul de vedere al unor prețuri mai reduse a, pentru aceste servicii. Ne, ne-am concentrat aici pe a, uh, temerile, îngrijorările consumatorilor. Nu este vorba de, nu este vorba de situația magazinelor, lanțurilor de, de magazine care își negociază propriile prețuri pentru uh, livrarea coletelor uh, respective, însă dacă ești un mic comerciant sau un cetățean de rând, nu ai nicio altă șansă, trebuie să plătești prețul uh, cerul, nu poți să negociezi nimic din, din, acest punct, din acest punct de vedere. Principalii operatori de pe această piață se concentrează în plus pe marile aglomerații urbane și uh, micii comercianți de la periferie, de exemplu, depind de uh, serviciile naționale de livrare a coletelor pentru care trebuie să plătească prețuri foarte mari. Există foarte multe dovezi în acest uh, sens, nu știu dacă puteți să citiți cifrele de pe acest Uh, diapozitiv, însă prețurile transfrontaliere sunt uneori uh, prea mari, de 3-4 ori mai mari decât uh, prețurile livrării pe, pe plan național și lobby-ul industriei poștale văd că a făcut ca diapozitivele să nu se mai poată vedea deci nu există motive întemeiate pentru prețuri uh, atât de, de tipărate. Deci există foarte multe studii. Doamna președintă, această prezentare este disponibilă prin intermediul aplicației e-meeting. Sau a revenit și cred că dacă folosiți codul QR, puteți accesa imediat aplicația e-meeting și puteți să urmăriți această reuniune și această prezentare pe tableta noastră sau pe telefonul dumneavoastră. Este posibil doar la noi, doar la Comisia INCO. Da, vă mulțumesc. Uh, prețurile transfrontaliere, după cum am spus, sunt impresionante datorită mărimii cât de mari sunt. Dacă trimiți un colet din uh, Belgia și, sau, sau din, uh, sau din uh, Olanda, există, prețurile sunt de două ori mai mari. Există și un studiu efectuat de Universitatea din St. Louis, de exemplu, și toate aceste studii confirmă un nivel ridicat de, de, de prețuri și o lipsă a justificării costurilor în multe, în multe situații. Nu este vorba doar de costurile de transport care pot explica uh, aceste diferențe atât de mari, este vorba pur și simplu de lipsa de uh, concurență în acest sector specific, care nu este interesant pentru mai mulți operatori. Am efectuat mai multe studii pentru a înțelege structura uh, costurilor și costul uh, transportului pentru un colet uh, este destul de limitat, chiar dacă coletul respectiv este livrat în exterior. Apoi, trecând la acces, după cum am spus deja, dacă începi să um, dacă ești, la, dacă ești la începutul activităților, uh, probabil voi depinde de alte, de alte servicii și încercăm să, rezolv, să reparăm ceva care există deja. Există deja așa numita decizie RIMS, prin care operatorii care intră, din nou, uh, intră pe, pe piață trebuie să respecte anumite prețuri deja stabilite, deci există cerințe deja stabilite când vine vorba de prețuri, de acces. Nu discutăm despre impunerea unui acces uh, gratuit, ci despre un acces uh, corect uh, și nediscriminatoriu. Și vedeți aici și un exemplu, operatorii alternativi pur și simplu spun că nu au un acces la aceste servicii și încercăm să rezolvăm problema prin introducerea unor uh, prevederi care ar fi trebuit să intre în vigoare de mai mult timp. Și pe această imagine uh, vedeți în dreapta culoarea verde, o culoare a, spe- a a speranței. Ne dorim o piață mai eficace, să depășim aceste probleme legate de uh, puterea de pe piață, de asimetria din punctul de vedere al informațiilor, apoi uh, prețuri uh, care uh, se poate fi, se poate fi plătită și de consumatorii vulnerabili. Apoi, autoritățile de reglementare depindem foarte mult de ajutorul acestora, nu cerem prerogative suplimentare com- pentru Comisia Europeană, respectăm principiul subsidiarității, piețele locale sunt diferite, Uh, funcționează în mod diferit, însă avem nevoie de mai multe informații pentru a înțelege uh, ce se întâmplă pe această piață, să vedem dacă concurența funcționează așa, așa cum ar trebui să o facă, uh, să înțelegem dacă directiva privind serviciile funcționează și pentru piața coletelor, și dacă toate aceste lucruri vor funcționa, sper că propunerea referitoare la geoblocking își va pierde uh, din importanță și din relevanță. Mulțumesc! Questions? Um... Există câteva întrebări. Kaya Kalas, Virginia Rozier, Lucy Anderson, Dita, Julia, Rosa, Olga, eu, doamna Senalova. Întrebări foarte scurtă, dacă este posibil. Ca ea. Vă mulțumesc. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește uh, geoblocarea. Prin acest regulament se impune renunțarea la discriminare din motive legate de prețuri, însă se, la multe tranzacții uh, refuzul se bazează pe numărul, numărul de telefon. De exemplu, uh, se cere un număr de telefon pentru a primi uh, bilete și foarte multe, foarte multe telefon, numere de telefon nu sunt acceptate. Deci, ce se va întâmpla cu această discriminare în temeiul numărului de telefon? care este locul ei în acest regulament. Și apoi, în ceea ce privește sectorul transporturilor, derogarea pentru servicii în domeniul uh, transporturilor a fost uh, introdusă datorită sau în contextul exercițiului REFIT, însă obiectivul fusese întotdeauna protejarea drepturilor uh, pasagerilor și uh, protejarea drepturilor pasagerilor înseamnă protejarea acestora pentru ce se poate întâmpla înainte și pe parcursul călătoriei. Însă acest lucru nu însemna lipsa discriminării în funcție de locul de reședință. Refuzul de a livra, cred că, mi se, cred că este cea mai răspândită practică de geoblocare, deci mi se pare că cred că acest punct ar trebui să fie examinat mai mult. Deci există o legătură între geoblocare și propunerea privind uh, livrarea coletelor. Și, în general, când vine vorba de propunerea refer, referitoare la livrarea coletelor, când am citit această propunere, m-am întrebat dacă ați ținut cont de realitatea de pe piață dacă ne gândim la noi companii uh, înființate care doresc să livreze uh, colete, această propunere este, mi se pare, una foarte birocratică, va fi foarte dificil pentru noile companii să, să se înființeze. Și a spus că furnizorii de servicii trebuie să se înregistreze în statele membre. Ce înseamnă acest lucru? Dacă te-ai înregistrat într-un stat membru, poți să livrezi coletă peste tot? Chiar acest lucru înseamnă? Pentru că în propunere se spune că statul membru va colecta aceste informații. Înseamnă acest lucru că trebuie să te înregistrezi în toate statele unde dorești să și livrezi. Apoi, în ceea ce privește furnizarea informațiilor, nu se spune nimic despre raportarea pe internet, despre faptul că o companie trebuie să furnizeze aceste informații o singură dată și mă întreb de asemenea care este legătura cu activitatea altor uh, direcții gen- generale care se ocupă privind uh, poarta digitală unică, Single Digital Gateway. Și o altă întrebare, prețurile accesibile uh, publicului pe pagina de internet a Comisiei. Va fi vorba de informații deschise, cu alte cuvinte care pot fi folosite de către companii pentru că, mm, dacă nu, mie mi se pare că doar creăm o sarcină suplimentară prin această legislație, neexistând o legătură cu uh, ceilalți piloni ai pieței uh, unice. Evaluarea, apoi ev, uh, evaluarea structurii uh, prețurilor. Poate companiile ar putea să ofere mai multe informații consumatorilor despre modul în care s-a ajuns la prețurile respective. Și aș dori să întreb de ce Comisia s-a concentrat pe evaluarea um, prețurilor, dacă sunt corecte, sau și de ce nu s-a concentrat mai mult pe structura prețurilor. Doamna Rozie. sur... Euh, am câteva întrebări, mai ales despre geoblocare. Da, atunci când nu este justificat, sunt de acord, dar uh, în exemplele pe care le-ați menționat, uh, care ar fi soluția? De exemplu, mai ales apropo de nediscriminarea din directivele servicii. De ce uh, spuneți că ar fi o plusvaloare, Apoi îmi pun întrebarea în ce privește sfera de aplicare. S-a spus că serviciile audiovizuale nu făceau parte din sfera de aplicare între serviciile de găzduire, um, serviciile hoteliere, uh, a, nu, mă scuzați, serviciile uh, care au servere de tipul YouTube, acestea intră în sfera de aplicare a directivei. Și de ce există un tratament diferențiat atunci când țara vânzătorului și a prestatarului uh, este una și aceeași cu cea a clientului? Nu se va ajunge la o discriminare în funcție de naționalitate, ceea ce ar fi contrar principiilor uh, comunitare. O altă întrebare despre legătura cu directiva servicii, mai ales în cazul în care se prestează un serviciu și localizarea uh, n-are cum să fie uh, clar stabilită. Mă gândesc la servicii de expertiză juridică, financiară, servicii care se pot presta la distanță. Și oare principiul țării de origine nu va fi pus sub semnul întrebării? În sfârșit, ultima întrebare despre care uh, n-am auzit mare lucru. Care va fi legătura dintre geoblocare și regulamentul Roma 1? Acest regulament nu va mai avea antietate, ceea ce va fi un regres în ce privește protecția consumatorilor. Lucy Anderson. Thank you. Well, thank you, Verna, for all of the work. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toată munca pe care o faceți um, pe acest subiect și o faceți de ani buni. Am doar câteva întrebări, spune doamna Anderson. Mai întâi în ceea ce privește informațiile care urmează să fie colectate, mai ales știind uh, ce a făcut comisia mai devreme apropo de chestiunile de piață, de chestiunile sociale, oare cei care oferă servicii de livrare a coletelor, n-ar trebui să ofere mai multe informații decât cele de la litera D? Dacă vom continua să evaluăm piața de livrare a coletelor, trebuie să ne gândim și la tot ceea ce ține de contracte, de orarul de muncă și o chestiune similară. Felul în care se va um, colecta această informație va fi stabilit printr-un act de punere în aplicare. Însă Parlamentul este interesat de această chestiune de ani buni și mie nu-mi place când se vorbește despre un act de punere în aplicare, deși pare ceva foarte tehnic, până la urmă acest formular va fi ceva care ar trebui să fie stabilit cu un act delegat și nu cu un act de punere în aplicare și în sfârșit sunt de acord cu obiectivele în ceea ce privește prevenirea practicilor abuzive împotriva consumatorilor, deci uh, să ne asigurăm că serviciile sunt um, oferite în mod egal peste tot în Europa, dar ar trebui să vă gândiți mai mult la criteriile de accesibilitate și autoritățile de reglementare ar trebui să uh, introducă mai multe criterii de accesibilitate pe piața de livrare a coletelor. Bun, în ce privește subsidiaritatea, înțeleg nevoia de subsidiaritate, dar este ca și cum vreți să faceți mai multe, dar de fapt nu aveți încotro și trebuie să lăsați anumite aspecte pe uh, seama autorităților de reglementare. Unele sunt mai capabile decât altele. Dacă le dați undă verde, oare n-ar fi mai bine sau Uh, preferați să, uh, să vă ocupați dumneavoastră de o, um, aspect într-o mai mare măsură și să dați mai puțină marjă de manevră autorităților naționale de reglementare. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Șaransova, mulțumesc și eu Comisiei pentru aceste prezentări. Deja am avut uh, o discuție despre acest pachet digital cu doamna comisar Iurova azi dimineață, deci deja s-a răspuns la o serie de întrebări, dar încă îmi lipsește un răspuns. Apropo de economia colaborativă, Câțiva colegi deja au pus um, întrebări. Îmi place propunerea dumneavoastră, însă citim în presă ce se întâmplă în diferitele state membre și mi-aș dori să acționăm cât mai rapid cu putință și să avem o abordare europeană unică a acestei economii și nu 28 de abordări uh, distincte. Am o întrebare destul de simplă. Vreau să știu când anume aveți de gând să publicați aceste linii de orientare pentru um, economia colaborativă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Reda, mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestor noi texte. Vreau să vă pun o întrebare despre geoblocare. Dacă am înțeles bine ce a spus Comisia, justificați de ce aveți nevoie de un regulament, deci un text care se aplică direct uh, și vă bazați pe faptul că articolul 22 din Directiva Servicii nu a dat rezultatele scontate pentru că nu s-a schimbat foarte mult legislația din statele membre. În liniile de orientare pe care le-ați publicat, apropo de conținutul digital, ați spus că există doar criterii obiective pentru discriminare. Dacă furnizorul nu are o autorizație pentru acest conținut. Deci, în uh, regulamentul despre geoblocare, de ce nu includeți geoblocarea conținutului digital atunci când furnizorul are uh, licență, când drepturile de autor nu pun probleme? Pentru că eu nu văd cum o să puteți să uh, vorbiți despre acest punct în uh, reforma dreptului de autor, pentru că, de fapt, nu este o uh, dificultate legată de uh, drepturile de autor. Eu cred că această chestiune era deja acoperită de articolul 22 din directiva servicii și eu vreau să mă, mă întreb care este diferența, indiferent dacă furnizorul oferă muzică sau jocuri video sau orice fel de alte servicii online, cât timp uh, au plătit drepturile de autor, atunci nu mai uh, Um, nu se mai pune problema acestor drepturi de autor. De ce uh, ezitați să o faceți? A plâns uh, lobby-ul studioilor de muzică sau cine? Știu că atunci când veți revizui uh, directiva drepturilor de autor, vă veți gândi dacă trebuie să includeți și conținutul digital pe viitor. Pentru mine este destul de clar că uh, Uh, consumatorii în general nu se plâng de geoblocare în cazul uh, um, închirierii mașinilor, dar conținutul digital uh, um, se află în centrul preocupărilor lor, pentru că uh, 50% din cazurile de geoblocare sunt justificate de absența uh, licențelor, pentru că nu s-au plătit drepturile de autor pentru toate statele membre. Dar atunci când acestea sunt plătite, de ce să nu includeți și acest scenariu printre cele uh, în care um, geoblocarea este nejustificată? Mulțumesc, spune doamna uh, Salut propunerile pe care le-a prezentat Comisia. Deja am spus azi dimineață, când am discutat cu doamna comisar Jurova, mă bucur că am cuprins și articolele 22 uh, și 20 din Directiva Servicii în ceea ce privește geoblocarea. Am o întrebare în ceea ce privește încălcarea pe scară largă a Uh, prevederilor legale când această încălcare um, afectează două treimi din statele membre și pentru mine aceste criterii uh, nu este totul foarte clar. Criteriul unui număr minim de state membre pentru mine nu este uh, satisfăcător. Oare nu am putea să avem Nu am putea să ne bazăm mai mult pe cooperarea între uh, autoritățile regionale, pentru că există chestiuni care sunt pur regionale și nu transfrontaliere. Doamna Tunun Hohenstein, mulțumesc! Salut această prezentare din partea Comisiei, probabil că va suscita o serie întreagă de dezbateri. Există multe puncte interesante în propunerile dumneavoastră, mulțumesc și colegilor. nu există nicio obligație de a vinde pentru cine vrea să-și vândă produsele, dar are obligația de a garanta același preț pe tot în UE în anumite condiții. Nu știu dacă refuzul de a vinde este mai rău pentru consumator decât uh, prețul diferit. Oare n-ar trebui să privim lucrurile dintr-un alt unghi? Trebuie să recunosc că în um, plac multe aspecte din uh, propunerea legată de livrarea de colecte și geoblocarea este strâns legată de livrarea de colete și a venit momentul să facem progrese și e bine că se ține cont și de micro-întreprinderi și că sunt menționate în text. De asemenea, vreau să mă adresez colegei Giulia Reda. Cred că sunteți de acord cu mine că ar trebui să discutăm uh, extinderea sferei de aplicare a um, directivei privind conținutul digital. Mulțumesc. Um, I've got two questions. Am și eu două întrebări, una despre geoblocare și una despre livrarea coletelor. În ce privește geoblocarea, am făcut o declarație foarte clară în raportul Calas Gebhardt. Am spus că un mic comerciant nu trebuie să fie obligat să vândă unui consumator uh, din afara zonei lor locale dacă nu doresc să vândă acolo. Eu înțeleg că în propunerea despre geoblocare spuneți că nu trebuie să livreze consumatorului din altă țară, dar totuși trebuie să-i vândă. Uh, chiar dacă după aceea consumatorul se organizează singur pentru livrare. Însă, uh, comercianții se întreabă care este legea uh, consumatorului, dreptului consumatorului care se aplică atunci. Cea din statul uh, companiei care vinde sau cea din statul uh, clientului care um, a cumpărat bunurile? Și pentru că retailerii nu înțeleg, uh, atunci e clar că îi vom împiedica pe micii retaileri să oferă produse la vânzare online. Aceasta este preocuparea mea. Dacă ne înșelăm, vom uh, uh, împiedica pe mici retaileri, pe mici distribuitori să mai vândă online, pentru că ei nu vor mai ști care este uh, legislația care se aplică atunci când uh, faci o vânzare la distanță, deși nu trebuie să te ocupi și de livrarea bunului uh, către destinație, ASAF. Și Altă întrebare apropo de coletele poștale. Dacă importezi bunuri dintr-o țară în curs de dezvoltare și o faci folosind un pachet și nu un colet, care e mai mic, dar poate să meargă până la o greutate destul de semnificativă, atunci uh, plătești taxe mai mici. Deci poți să uh, faci import din China, să spunem, în UE și apoi să le păstrezi într-un uh, um, um, container sau undeva într-un mix spațiu de stocare în Germania și le trimiți peste tot în Europa. Și oricum taxele pe care le-ai plătit sunt mai mici pentru că le-ai importat sub formă de pachete și nu sub formă de colete. De aceea este discriminare și concurență uh, uh, neloială. De ce taxele sunt diferite pentru pachete și colete? Ați analizat această chestiune? Există o problemă de concurență neloială pentru că unele uh, societăți folosesc această scutire de taxe sau aceste taxe mici pentru livrarea în pachete și altele nu o fac. Cred că acestea erau toate întrebările pentru dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și membrilor pentru toate întrebările pe care ni le-ați adresat. Încerc să le regrupez. Mai întâi dați-mi voie să evidențiez care este intenția comisiei, care este motivarea sa dorește să ofere consumatorului uh, o ofertă mai largă. Aceasta întotdeauna a fost intenția comisiei și de asemenea nu vrem să adăugăm uh, uh, inutilități uh, birocratice pentru companii și nu vrem ca pentru ei viața să fie și mai complicată. Trebuie să subliniem acest lucru pentru că mai mulți membri și-au exprimat îngrijorarea acum că uh, din cauza acestor măsuri vor exista consecințe nedorite uh, pentru companii. Și da, sperăm că se vor face multe progrese în ce privește livrarea coletelor. Dar sunt situații care nu sunt influențate de livrarea coletelor, pentru că dacă aceasta funcționează bine, totuși vor fi încă comercianți și își vor dori o piață segmentată. Uh, deci nu e corect să spunem că trebuie să așteptăm până când toate celelalte măsuri sunt implementate și apoi facem asta. Nu, pentru că nu are legătură directă, din motive obiective. Uh, nu este vorba neapărat acolo de complexitatea TVA sau livrarea uh, coletelor. Nu, unele țări au decis că e în propriul interes să aibă o piață segmentată. E vorba de 8 până la 25% din tranzacții. Uh, cât despre sfera de aplicare. Cred că mai mulți uh, membri Parlamentului uh, au întrebat uh, ce se întâmplă, că se exclud multe servicii în domeniul transporturilor. Principiul non-discriminării deja este înscris într-un mare număr de legi care au legătură directă, mai ales cu transportul aerian, terestru și maritim, dar încă nu cu transportul pe căile ferate. Deci, acest principiu ar fi că nu trebuie să suporți un preț diferit pentru că îți comanzi biletul dintr-un alt stat membru. Principiul deja se aplică, cu excepția, așa cum spuneam, a căilor ferate, dar în uh, viitoarele luni Comisia va face o propunere în acest sens. În domeniul audiovizual și în uh, domeniul drepturilor de autor, Uh, audiovizualul nu este acoperit de directiva serviciilor. Vom examina uh, ce putem face în contextul uh, modernizării drepturilor de autor. Ce se întâmplă cu conținutul care nu este disponibil în statul membru al consumatorului? Acoperim materialele non-audiovizuale cu domeniul de aplicare a acestei directive, dar nu aplicăm articolul 4. Articolul 4 este clauza de nediscriminare. Aici considerăm că geoblocarea este nejustificată. Motivul este că în evaluarea de impact nu am dispus de suficiente informații pentru a evalua dacă nu ar, s-ar produce cumva consecințe neintenționate. Aici vorbim despre muzică, vorbim despre cărți electronice, astea sunt uh, segmente de piață uh, deosebite. Sigur, în domeniul muzicii regula este licențele europene, însă nu așa stau lucrurile în 100% din cazuri. Sunt situații chiar Spotify sau furnizorii de mari dimensiuni oferă uh, muzică pentru care nu au licență europeană și poate apărea o situație în care consuma, un consumator din alt stat membru cere un serviciu și serviciul este furnizat dar o parte a serviciului poate că nu poate fi pusă la dispoziția consumatorului pentru că se referă la licențe naționale și nu europene. Deci n-am reușit să uh, stabilim destul de, uh, cu destulă fiabilitate care ar fi impactul. În domeniul Cărți electronice. În unele state membre sunt prețuri fixe la cărți, care a spus, s-a spus că sunt incompatibile cu uh, legislația europeană, deci dacă ești furnizor de cărți electronice și vezi într-un stat membru care are un preț fix la cărți, va trebui ca pentru, țările în limba acele, ca pentru cărțile în limba acelei țări să aplice acel preț fix din țara respectivă și e complexă situația, mai ales dacă ești un IMM de mici dimensiuni, trebuie să afli exact care Eh, este prețul pentru fiecare carte în parte din catalogul tău. Deci nici acolo n-am putut să stabilim exact care ar fi povara administrativă eh, pe umerii vânzătorilor de cărți, dar ne e teamă că ar fi una însemnată și credem că ar fi una nejustificată. În ce privește legislația aplicabilă, Roma 1 este în vigoare. Acum, dacă sau nu legea statului consumatorului se aplică depinde uh, dacă comerciantul își direcționează activitățile către respectivul stat membru. Președinte, ați spus că comerciantul nu poate să nu-și direcționeze activitățile către toate statele membre. Asta înseamnă direcționare activă, este răspunsul ați uh, decis că e partea, dacă ai decis că e partea strategiei de business să direcționezi uh, activitățile către Benelux, uh, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, atunci probabil dispui de informații pe care le afișezi pe site în limbajul consumatorului, în limba consumatorului. Deci, există un număr de elemente care vor determina dacă sau nu o companie își direcționează activitățile spre o țară sau alta. Asta nu e aceeași situație ca o companie care solicită unei, care, pardon, răspunde unei cerințe, mai ales când este aplicată geoblocarea pentru servicii sau pentru furnizarea unui bun. Consumatorul și poate să se ivească un astfel de exemplu. Poate trăi într-un stat membru în care comerciantul nu e, nu e activ, dar poate că consumatorul a aflat de un bun vândut în altă parte. Aici Roma 1 nu se aplică pentru că comerciantul nu este activ într-un anumit stat și atunci consumatorul, accesând acel sit internet, pe baza uh, drepturilor în conformitate cu regulamentul uh, de geoblocare, cer un serviciu uh, care se va supune legii statului comerciantului. Deci comerciantul nu va trebui să aplice legea statului consumatorului. Însă este o situație foarte diferită de cea guvernată de Roma 1, unde consum, uh, comerciantul a decis pe care teritoriu dorește să-și desfășoare afacerile în statul membru XYZ și atunci trebuie să respecte regulile celor state XYZ. Dar dacă comerciantul uh, se îndreaptă doar spre statul membru X sau Y și un consumator provine din statul membru Z, atunci se aplică uh, uh, legea, acolo, legea din statul în care comerciantul își are sediu. Și apoi, cred că am fost întrebați, de exemplu, dacă mă va suna comerciantul, îmi va răspunde în uh, limba mea. Nu, uh, comerciantul nu este obligat să țină cont de limba altui consumator sau să furnizeze facilități pe care le poate utiliza uh, acest consumator care sună din statul membru de reședință. Abordarea e tratamentul legal, că nu vei fi tratat nici mai rău, dar nici mai bine. Poți fi tratat exact la fel. Dacă uh, faci o comandă de pe un website din Germania, ești tratat exact la fel ca un cetățean german. Uh, Deci în Germania intri într-un magazin, ești tratat la fel ca un cetățean german conform legii germane și probabil ți se va vorbi în limba germană. Nu există nicio obligație de vânzare, poate că e o diferență subtilă, însă există o obligație de nediscriminare. Sigur, companiile au libertatea să nu vâdă din multe motive, poate că nu mai au uh, uh, articole în, în stoc sau e vorba că se aplică o limită de vârstă da, justificarea, de, nu poate să se bazeze pe o naționalitate diferită sau pe o cetățenie diferită. Acolo se aplică obligația de a nu discrimina, nu neapărat de a nu vinde. Po poate colegul meu adaugă ceva în legătură cu e, conexiunea cu directiva serviciilor. Am identificat cinci situații foarte clare și specifice unde în legislație spune, se spune că e vorba de situații Uh, nejustificată de geoblocare. Articolul 20 al, al Directivei Serviciilor se aplică în continuare. Sunt cinci tranzacții care, uh, în care diferențierea nu se mai justifică. Este un sub, supliment al directivei serviciilor cu uh, cazuri specifice în care uh, discriminarea nu mai este justificată. Nu se referă la țara de origine, nu. Aici uh, se aplică perspectiva comerciantului, dincolo uh, cea a consumatorului care încearcă să cumpere în alt stat membru. Da, uh, poate va răspunde colegul la următorul punct, spune președinta, sau poate fiecare dintre dumneavoastră. Ca să fim clari, acest regulament nu are nimic de a face cu toată dezbaterea privitoare la țara de origine în directiva serviciilor. Avem un consumator care merge în străinătate, țara de origine înseamnă că sunt un furnizor de servicii și mă mut în altă țară și vreau să mi se aplice legea țării mele de unde vin. Nu, e complet altă logică, să fim clari. Mulțumesc. Very quickly on the question asked on the CP. Foarte rapid. Voi explica trebuie să facem o distinție între noul articolul 16 al propunerii, unde, într-adevăr, e multă flexibilitate, e o procedură coordonată a Comisiei Europene, Sigur, nu se poate solicita să coordonăm un număr de state membre și există această posibilitate regulament, doar că acum e prevăzută mai clar această nouă posibilitate pentru ca Comisia să declanșeze o acțiune, da, uh, se aplică un prag de, sau un plafon de trei pătrimi din populație, din trei pătrimi a statelor membre. Am uh, împrumutat această prevedere din alte legislații pentru politici asemănătoare, pentru că aveam nevoie de criterii stricte ca să vedem când Comisia poate asuma acest rol, să definim ce înseamnă o încălcare la nivelul întregii Uniunii Europene, dar asta e doar o posibilitate la, uh, care e apănajul Comisiei. În ce privește autoritățile regionale, într-adevăr, putem vedea cum putem avea o mai bună cooperare între uh, autoritățile naționale, ca ele să poată comunica cu Comisia prin mecanismul CPC. Asos. A, și uh, coletele? Da. Bun, uh, nu avem mult timp la dispoziție. în Ce privește povara administrativă, uh, dacă uh, noile companii s-ar confrunta cu multe obstacole, există un plafon care se, prin care se exclud uh, livrările de mici dimensiuni, apoi uh, e multă flexibilitate, după cum a spus colega mea, vreau să spun că există multe Uh, forme și dimensiuni și am dorit să avem un formular care să satisfacă pe toate 28 uh, de state membre. La fel, vorbim de 15 prețuri care pot fi selecționate și care sunt relevante pentru mm, comerțul uh, online. Lista se renuiește dată pe an, nu se va utiliza noua directivă. Am creat o platformă de informare pentru IMM-uri că nu vrem să dăm uh, vina pe nimeni, dar pe de altă parte dorim ca autoritățile de reglementare să-și facă bine treaba cu directiva uh, pentru serviciile poștale. Noi doar venim cu un supliment. Din nou, deja directiva conține aceste prevederi, sunt reguli în legătură cu costul, este orientată spre costul, puteam să îi dăm alt nume pentru că ne uh, ne spun operatorii că, sigur, orice preț este bazat pe motive corecte, dar dorim să și verificăm acest lucru. Dacă nu ne explică de ce se aplică un preț de 10 ori mai mare decât în altă țară, atunci uh, punem un pic, un pic de presiune asupra lor. Apoi, în ce privește ocuparea, sigur, putem adăuga multe informații la acea listă dar ar fi în contradicție cu punctul anterior, cu povara administrativă. Noi încercăm să fim cât mai flexibili, doar dacă e necesar pentru a înțelege structura pieței. Nu cred că putem satisface pe toată lumea. Însă, sigur că acest articol poate fi discutat. Accesibilitatea, dincolo de uh, prețuri corecte, din nou, directiva serviciilor poștale conține multe prevederi care permit acțiunea autorităților naționale. De ce nu acte delegate? Întrebare importantă. Aici vorbim de un formular prin care se va pune în aplicare articolul 3 cu toți parametrii care trebuie definiți în articolul 3. Aici Parlamentul poate să-și exercite toate puterile și tragă înțelepciune Sigur, formularul e doar pentru punerea în aplicare și aici un act de punere în aplicare a apărut instrumentul care se potrivește cel mai bine. Uh, pachetul UPU a întrebat uh, președinta, sigur aveți dreptate. Uh, e vorba de Uniunea Poștală Universală. Aici e vorba de aplicarea dreptului internațional. Există un congres o dată la patru ani Uh, următorul se va desfășura în acest an la Istanbul. 192 de state membre vor încerca să ajungă la un acord. Există propuneri uh, ca aceste rate să fie mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Apoi există și multe negocieri bilaterale între operatori poștali. Aici chinezii, autoritățile vamale chineze și-ar dori o scrisoare înregistrată însă ei își doresc o mai bună trasabilitate. Și apoi, doamnă președinte, v-ați referit la uh, lipsa unui nivel uh, egal cu țările, în ghilimele, în curs de dezvoltare, uh, că sunt prețuri prea înalte, dacă este cumva de o formă de despăgubire. Eu aș spune că nu. Pe de o parte, în mod tradițional, prețurile au fost de acest nivel, înainte de uh, relațiile noastre cu China. Pe de altă parte, nu e vorba de o compensare, pentru că aceste prețuri foarte mari de 32 de euro pe kilogram, nici mai nu-și poate permite așa ceva. Tocmai de aceea uh, micii uh, comercianți nu ar vinde deloc sau vor recurge la platformă pentru a folosi puterea de negociere a competitorilor lor sectorul poștal vrem noi să acorde mai multă atenție acestui segment care este în creștere, ca oamenii să folosească din ce în ce mai mult rețelele existente și uh, să se folosească brandul și imaginea pentru ca toată, toate segmentele populației să poată folosi aceste gen de tranzacții. Mulțumesc. Acum urmează prezentarea Comisiei pentru uh, noi reguli în serviciile audiovizuale. Dau cuvântul reprezentanților Comisiei. Is it Lorena Boyce Alonso? That's me, thank you. Thank you. Vă rog, aveți cuvântul. So thank you very much. Um, I will try to be short because I... Vă mulțumesc, o să încerc să fiu cât mai succintă, pentru că cred că ați avut o zi lungă, nu am pregătit nicio prezentare PowerPoint și aș dori doar să vă explic pe scurt de îndată ce o să-mi uh, puteți vedea. O să vă explic filozofia care se ascunde în spatele acestei propuneri. Trebuie să mă mut? So, uh, the philosophy behind... Deci, filozofia care stă în spatele acestei propuneri, într-un fel, așa cum a fost descrisă de domnul comisar Oettinger și de domnul Ansip, nu este vorba de o revoluție, ci de o evoluție. Această directivă există deja de mai mulți ani și ideea este de a păstra elementele care funcționează și de a moderniza și actualiza această directivă pentru a ține cont de noile evoluții de pe piața audiovizualului. Care sunt punctele care funcționează? Puncte pe care nu doar că le vom uh, păstra, dar le vom și consolida. Este vorba de dimensiunea internă a acestei directive. Dimensiunea piața internă a acestei directive este garantată mulțumită principiului uh, țării de origine. În temeiul acestui principiu, cred că știți că cei care transmit și furnizorii de servicii online, ca și Netflix și așa mai departe, trebuie să respecte doar regulile țărilor de unde au reședința, deci nu trebuie să respecte 28 uh, de state regulile din cele 28 de state membre. Uh, am, uh, am făcut deja o consultare publică și vedem că lucrurile funcționează astfel încât astăzi 38% din canalele existente în, în Uniunea Europeană țintesc și înspre alte, înspre alte uh, state. Dacă este vorba de furnizorii de servicii de video la cerere, 38% provin din alte state membre. Deci există deja o furnizare transfrontalieră a serviciilor uh, video, mulțumită uh, prin respectarea principiului țării de origine. Și noi propunem să păstrăm principiul țării de origine și să îi facilităm funcționarea. Cum? Pe de o parte, simplificând regulile care permit statelor membre să identifice care este țara cu o, juris, cu o jurisdicție anume pentru un anumit furnizor de, de servicii uh, vizuale. Propunem de asemenea să sporim transparența, uh, statele membre urmând să ne uh, transmită lista cu furnizorii care sunt acoperiți de propria lor jurisdicție, astfel încât și telespectatorii să știe care autorități trebuie să se adreseze dacă există vreo anumită plângere. Și rămânând tot la același principiu, există ideea de simplificare a mecanismelor privind derogări și evitări. În acest moment, statele membre au posibilitatea să prevadă derogări de la principiul țării de origine, în cazuri foarte limitate, însă regulile pentru aceste derogări sunt uh, complicate și există diferențe între există diferențe între diferit, uh, diferiții furnizori de servicii. Apoi, pentru a consolida dimensiunea pieței interne al acestei directive, ne dorim să actualizăm nu printr-o abordare legislativă, ci recurgând la alte modalități care să ducă la o apropiere a pozițiilor statelor membre. De exemplu, prin consolidarea rolului autorităților de reglementare. Pe de o parte, propunem să introducem o cerință în directivă prin care statele membre să asigure o autoritate independentă sau mai multe autorități de reglementare independentă și noi precizăm care sunt criteriile care trebuie să fie respectate pentru că autoritățile respective se bucură de independență față de uh, guvern și față de sectorul industrial uh, respectiv și în plus propunem crearea unei rețele de autorități de reglementare numită ERGA pe plan european, și ne dorim și ideea este de a ușura schimbul de informații între autoritățile de reglementare privind modul în care directiva este transpusă și respectată. Am prevăzut că pentru anumite puncte cheie această, această rețea a autorităților de, de reglementare să poată fi uh, consultată. Dimensiunea care ține de piața internă poate fi consolidată fără a recurge la propuneri legislative uh, uh, detaliate, se referă la consolidarea autoreglementării. Această directivă este pusă în aplicare foarte mult prin uh, auto, uh, re, prin autoreglementare. Este un lucru natural datorită naturii acestei uh, directive care ține de, publicit- de publicitate, de protecția minorilor. Uh, acest sector este deja foarte mult implicat în cadrul de, de reglementare existent, astfel încât această implicare pur și simplu va fi uh, sprijinită mai mult și încurajată mai mult. Dacă vom considera că va fi util, vom promova anumite coduri care să fie impuse la nivel uh, european, astfel încât autoreglementarea să fie compatibilă cu obiectivele care țin de piața internă. Cam atât din punctul de vedere al uh, dimensiunii care ține de piața internă și principiul sării de origine și instrumentele care urmează să consolideze aceste două puncte. Pe de altă parte, am avut ideea modernizării, actualizării acestei directive. Este o directivă care există de, de ceva vreme și piața audiovizual, audiovizualului este într-o evoluție rapidă. Uh, oamenii um, dedică tot mai mult timp mediului online și serviciile audiovizuale se regăsesc și uh, pe internet. În plus există noi actori care au apărut pe, pe această piață, uh, cum ar fi uh, YouTube. Deci, prin modernizarea normelor, încerca să țină cont de toate aceste noi evoluții ale pieței. Acest lucru înseamnă că uneori propunem să renunțăm la anumite reguli, ori să reglementăm elemente care înainte nu erau reglementate. Din punctul de vedere al reglementării, propunem să reducem uh, cerințele existente uh, privind publicitatea când este vorba de volumul de publicitate. Astăzi, regula este ca publicitatea să nu depășească 20% din într-o oră. Am înțeles că timpurile s-au schimbat și că astăzi nu este necesar să impunem asemenea, asemenea constrângeri televiziunilor, pentru că ele sunt respectate oricum de acestea, pentru că există, foarte, există noi actori pe piață care nu uh, au nevoie de, de publicitate. Deci telespectatorul, utilizatorul are acum libertatea și de a schimba canalele foarte ușor, plătește deja pentru canale unde nu este difuzată publicitate, deci am propus o soluție mai flexibilă. Păstrăm procentul de 20%, însă este vorba de plaja orară de la 7 dimineața până la 23, ora 23 seara. Din acest punct de vedere, regulile în Europa au fost puțin vagi. În ceea ce privește această uh, formă, în ceea ce privește o nouă formă de, de publicitate. Deci ne dorim un grad mai mare de, de flexibilitate prin renunțarea la regulile mai stricte. Apoi, tot cu intenția de a moderniza normele, am încercat să găsim un echilibru între normele care se aplică uh, televiziunilor și uh, uh, serviciilor la cerere, pentru că regulile acum sunt, nu sunt aceleași, sunt mult mai stricte pentru televiziuni decât pentru operatorilor care oferă servicii la cerere. Ne-am gândit foarte mult și la protecția minorilor în acest moment uh, uh, televiziunile nu, uh, nu pot să transmită conținut care este dăunător minorilor, însă când vine vorba de cei care furnizează servicii la cerere, conținutul care are potențialul de a fi dăunător poate fi transmis fără niciun fel de problemă și, în realitate, minorii se uită tot mai puțin la televizor. Chiar dacă sunt mai bine protejați la, tel- la televizor, ei uh, apelează tot mai mult la servicii, uh, la cerere și tocmai de aceea am considerat că regulile trebuie să fie aceleași pentru televiziuni și pentru cei care furnizează servicii audiovizuale la cerere. Deci pentru aceștia din urmă, nivelul de protecție va crește și pentru televiziuni va, se va reduce puțin. Apoi, promovarea operelor europene. Și în acest punct de vedere, regulile sunt diferite. Pentru televiziuni, televiziunile, de exemplu, trebuie să furnizeze mai mult de jumătate din conținutul transmis opere europene. Pentru serviciile la cerere, această normă nu este, este lipsită de conținut și aceasta este o problemă de mai mult timp pentru că nu se ajunge la o adevărată armonizare. Fiecare stat membru are libertatea de a își impune propriile reguli. Acest lucru a dus la o fărâmițare a, a situației și ne-am întrebat cum să ajungem la un mai bun echilibru pentru că cifrele noastre ne demonstrează că Uh, televiziunile investesc mai mult în crearea de conținut european decât cei care uh, oferă servicii la, la, la cerere. Și din nou avem, avem aceeași, același rezultat cu creșterea standardelor ștachete pentru serviciile la cerere și uh, scăderea acestei, acestui prag pentru televiziuni. Logica furnizării unui, unui serviciu la celălalt nu este aceeași ca unei televiziuni. Dacă urmărești uh, te uiți la, la televizor și televiziunea, serviciile de televiziune sunt obligate să ofere mai mult 50% din conținut opere europene. Uh, tu nu ai nicio, ca persoană, nu ai nicio influență asupra uh, acestui lucru. Uh, situația este puțin diferită față de furnizorii de servicii la, la cerere, care um, nu vor avea o, nu vor avea, nu vor întâmpina dificultăți prea mari în a furniza un asemenea conținut. Însă acest lucru uh, va funcționa doar dacă în catalogul de servicii se regăsește un minim de asemenea conținut. Și um, ponderea minimă propusă este de 20%, un procent, din punctul nostru de vedere, proporționat, ținând seama de nivelul de dezvoltare al acestei piețe. Ideea a fost, în plus, să actualizăm uh, normele la realitatea actuală pentru că există noi operatori, noi actori pe această piață, este vorba de platforme, în acest caz discutăm despre uh, platforme audiovizuale, deci uh, platforme unde uh, conținut audiovizual este împărtășit și aceste platforme nu nu au un control editorial al serviciilor postate pe platformele respective. Și am văzut că tot mai mulți oameni urmăresc aceste servicii și când vine vorba de aceste uh, platforme, nu există nicio regulă pentru protecția minorilor. Deci am încercat să ținem seama de realitățile de pe piață și să extindem regulile și pentru aceste platforme însă doar în măsura necesarului pentru protejarea minorilor sau a tuturor cetățenilor împotriva discursurilor care instigă la ură. După cum am spus deja, după cum am spus deja, directiva comerțului electronic și a responsabilității limitate funcționează deja. Sistemul responsabilității limitate nu va fi modificat, însă Noua propunere de directivă ar obliga aceste uh, platforme să recurgă la anumite măsuri pentru protejarea minorilor și a cetățenilor împotriva discursurilor care instigă la ură, respectându-se și sistemul anterior al responsabilității limitate. Ideea este că acești uh, furnizori deja au trecut la anumite măsuri și odată cu uh, avansul, avansul rapid al tehnologiei, nu vom putea nu vom putea ignora industria, aceste norme vor fi puse în aplicare prin coreglementare, deci cu, partic- cu participarea industriei. Va avea loc o armonizare totală și uh, normele urmează să fie puse în aplicare de autoritățile independente de reglementare. Acesta, aceasta este, pe scurt, propunerea privind uh, directiva referitoare la serviciile audio și acum vă stau la, la dispoziție pentru orice întrebări. Iulia Reda. Presentation. Um, first of all, I... Mulțumesc, mulțumesc și Comisiei pentru prezentare. Este foarte bine că principiul țării de origine nu este pus sub semnul întrebării de către Comisie deci pentru serviciile audiovizuale, dar am mai multe întrebări. Mai întâi propuneți ca articolul despre accesibilitate să fie complet uh, mm, scos în acest text legislativ și ar fi inclus doar în directiva despre accesibilitate. Eu am participat la discuție despre directiva pe tema accesibilității și și acolo s-au exclus serviciile audiovizuale de la uh, serviciile publice audiovizuale. Eu cred că directiva uh, privind uh, acest pachet uh, va um, um, progresa rapid, dar uh, directiva privind accesibilitatea nu va avansa la fel de rapid și acolo și termenele de punere în aplicare sunt mult mai lungi. Și atunci, de ce nu ar fi mai bine, de ce nu credeți că e mai bine să avem și în această directivă câteva uh, cerințe privind accesibilitatea? Pentru că altfel va dura mult timp până când ele vor intra în vigoare. În ceea ce privește platformele. Multă lume se va gândi la YouTube și probabil că Știți că există uh, posibilitatea de a denunța um, incitările la ură sau genul acesta de înregistrări. Dar dacă spuneți că doar uh, uh, că platformele sunt doar gazdele acestui conținut și că nu au niciun fel de răspundere, nu mi se pare normal. Pentru că toți cei care um, găzduiesc asemenea conținut ar trebui să dea posibilitatea um, um, utilizatorilor, consumatorilor să uh, tragă semnalul de alarmă acolo unde este nevoie, pentru că nu sunt doar niște simpli vânzători de, de spațiu online. Cred de asemenea că suntem cu toții de acord că scopul este să promovăm diversitatea culturală, însă mă întreb dacă mijloacele pe care le prevedeți dumneavoastră vor și funcționa în practică. Începe cu întrebarea ce este o operă. Eu sunt un furnizor de servicii video. Uh, dacă eu, de exemplu, Um, vreau să difuzez uh, EastEnders, care este un uh, serial cu 5.000 de episoade. Asta ce înseamnă? Că mi-am respectat cota de 20% sau nu? Doesn't buy licenses for new European films, but rather și s-ar putea ca um, anumiți consumatori să fie defavorizați, pentru că um, anumiți furnizori de conținut uh, s-ar putea să promoveze conținut uh, european și alții din potrivă, să, din cauza că sunt respectați, să, res, sunt obligați să respecte niște cote, vor avea o, o ofertă de calitate foarte scăzută. Reclamele pe internet. Situația este cumplită. Oare n-ar trebui să facem și acolo puțină armonizare, puțină reglementare? În sfârșit, în ce privește protecția copiilor, și aici ar trebui să vă gândiți la diferențele între internet și difuzarea de conținut audio-video. Ca să respecti cerințele în, uh, în ce privește uh, minorii, ar trebui să ai uh, um, o perioadă limitată pentru vizionarea conținutului, dar cum poți să limitezi Uh, vizionarea conținutului pe internet. Evelyn. Ja, uh, danke schön für die Evelyn Gebhardt. Vă mulțumesc pentru prezentarea propunerii dumneavoastră. Am o întrebare. Uh, avusesem o, avusesem o întrebare la care mi-ați răspuns la sfârșitul intervenției dumneavoastră. Este vorba de platformele care oferă uh, servicii audiovizuale, conținut audiovizual și nu de toate platformele și mă bucur că ați făcut această clarificare care este deosebit de importantă, pentru că nu putem uh, să aruncăm în aceeași oală toate platformele. Când este vorba de aceste servicii audiovizuală, cred că principiul țării de origine trebuie să fie respectat. Poate Eh, unii miră să mă audă, să mă audă adoptând această poziție, însă aici este vorba de uh, aspectul teritorialității, de uh, aspectul drepturilor de autor, care au un rol deosebit de important pe care nu trebuie să-l ignorăm. ne am notat un semn al întrebării în legătură cu domeniul despre care a spus că vom avea o dereglementare publicitatea și plasarea intenționată a unor produse Publicitarea. Eu am participat deja în trecut, în momentul în care discutasem pentru prima dată despre acest, aceste norme. Comisia își uh, dorise de pe atunci uh, renunțarea la reglementare, însă și Consiliul a considerat că protecția consumatorilor seminariilor este, este importantă și uh, ați, <laughs> ați, uh, ați recurs la acest argument că orice cetățean poate să schimbă uh, canalul dacă pe canalul respectiv se transmite prea multă publicitate. Mie nu mi se pare un argument foarte convingător și apoi că am avea nevoie de mai multă flexibilitate pentru că în alte în alte părți ale planetei, de exemplu SUA, există un grad mai mare de, de flexibilitate. Eu aș fi foarte precaută să recurg la asemenea argumente, pentru că mai multă flexibilitate nu înseamnă în mod automat o mai bună protecție a consumatorilor, ci mai multe drepturi pentru companii. Și tocmai în aceste domenii, unde este vorba de furnizarea de date personale, Trebuie să, fie, să ținem cont de punctele importante pentru noi. În acest moment discutăm și directiva privind conținutul digital și sunt toate domenii um, strân, strâns interconectate și apoi uh, serviciile la cerere de pe, interne, um, de pe internet care ne spun că nu trebuie să uh, să ne plătiți nimic pentru că ne finanțăm prin publicitate și dacă uh, nu vă doriți publicitate, trebuie să vă registrați și trebuie să ne dați câteva date cu caracter personal. Sunt toate puncte pe care nu trebuie uh, să le uităm. Și eu am impresia că, până la urmă, Comisia Europeană își face viața puțin prea ușoară prin argumentele la care recurge și cred că toate aceste lucruri va trebui să le examinăm îndeaproape. Și ultimul punct, și mi-aș dori o clarificare aici. Mă întreb dacă v-am înțeles uh, bine protecția copiilor uh, trebuie să fie garantată acum prin diferite coduri și nu prin uh, reglementări legislative. Poate nu v-am înțeles bine, însă eu am rămas cu un uh, mare semn de întrebare aici. Doamna Caia Calas. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentare. Am și o întrebare privind protecția minorilor. Furnizorul acestor platforme unde se poate face schimb de conținut trebuie să ia măsuri pentru a-i proteja pe mitori, dar se spune fără a aduce atingere uh, dispozițiilor legislative privind răspunderea uh, furnizorilor din directiva comerț electronic. Dar dacă nu există niciun fel de obligație de monitorizare, atunci la ce anume faceți referire? Cum pot furnizorii Uh, să um, îi protejeze pe copii cât timp nu monitorizează conținutul care uh, este um, transferat și schimbat prin intermediul platformelor lor. Și o altă întrebare este ce rol vor avea de jucat părinții? Mai degrabă decât o obligație de natură generală, poate că ar fi mai util să se ceară furnizorilor de platforme să atragă atenția asupra conținutului care nu este adecvat și eventual să îi alarmeze și pe părinți. Thank you very much for the, for the presentation and uh, we will of course uh... Mulțumesc, spune domnul Lockegard. Mulțumesc și eu pentru prezentare. Am o întrebare referitor la cote. Din punctul de vedere danez, Noi n-am avut experiențe prea bune cu codele în trecut. Ați făcut vreun fel de evaluare? Aveți vreun fel de experiență? Și, apropo de cote, cum funcționează acest principiu? În Danemarca, de unde vin eu, au existat experiențe pozitive pentru corporațiile care și-au luat un angajament voluntar. Deci întrebarea mea pentru dumneavoastră este de ce cote peste tot? De ce vreți musai acest principiu al cotelor? Andreas Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi am asistat doar la prezentarea diferitelor propuneri de către Comisie și nu aș dori să creez o impresie greșită, însă vreau să iau cuvântul în numele PP-ului, pentru că noi, principial, când vine vorba de directiva privind audiovizualul și de celelalte elemente, suntem de acord cu abordarea Comisiei Europene. Trebuie să privim toate aceste lucruri în ansamblul lor și este un lucru valabil mai ales pentru serviciile audiovizuale, pentru că asistăm la o contopire tot mai mare a ofertelor lineare și non-lineare și în acest context, dacă examinăm situația, ajungem la concluzia că un uh, domeniu este uh, prea puțin uh, reglementat și celălalt este poate prea reglementat și trebuie să găsim uh, calea de mijloc, o reglementare care să guverneze în același mod diferitele oferte și nouă ni se pare că propunerea Comisiei răspunde uh, acestei cerințe. În al doilea rând, statele mai mari din Uniunea Europeană, prin limba lor, prin oferta culturală, vor vor reuși și pe viitor să își apere ofertele uh, pe piață, însă situația s-ar putea să fie mai dificilă pentru statele de dimensiuni mai mici. Drept urmare, modificarea acestei directive nu trebuie să însemne că micile producții culturale să dispară complet de pe piață, ci trebuie să ne întrebăm ce am putea să facem pentru a putea garanta o păstrare a ofertelor culturale mai mici pe piața europeană. Eu plec de la premisa că tocmai de aceea Comisia a făcut o propunere în care sunt amintite uh, cote, aceste cote, însă cred că reprezentanta Comisiei ne va uh, lămuri. Merci Vicky. Euh, s'agissant de la, la révision de la directive service de médias audiovisuels, je pense qu'on peut se féliciter. Cred că putem să salutăm voința de a încerca să avem uh, o aliniere a condițiilor și pentru a extinde domeniul operatorilor care fac direct parte din proces, dar aș reveni la chestiunea platformelor, dacă eu să utilizez acest termen, care în fapt sunt difuzori de audiovizual, deși nu își asumă răspunderile uh, care le-ar, le reveni. Se spune că sunt operatori tehnici, se spune că nu trebuie să-și asume aceste responsabilități, însă, totuși, e un semn de întrebare aici, pentru că, pe de o parte, vedem că nu întotdeauna ei dau dovadă de diligența de a sub elimina conținuturi contrare legii, fie că e vorba de apologie adesea terorismului, sexismului, rasismului. Deci, pe teme diferite, dar oricum nu dau dovadă de, de diligența necesară și nu sunt eficienți. Pentru că nu sunt editori. Însă, totuși, acești operatori stabilesc fără nicio problemă criterii ale lor proprii, care n-au nimic de face cu legislația, considerând că anumite conținuturi sunt susceptibile de a șoca și, în acest caz, elimină aceste conținuturi uh, contrare unei carte a utilizării, uh, dar asta după bunul plac. Uh, se știe și Facebook are asemenea criterii, dar care sunt ele, cum sunt stabilite? Dacă nu sunt conținuturi care, sunt, care contravin legii, deci sau vorbim de sancțiuni, dacă sunt operatori cu pur profil tehnic, sau se aplică o politică clar stabilită, că aici e vorba de o linie editorială și atunci exercită o activitate de editor. Deja deci trebuie să ne ocupăm de chestiunea platformelor, că dacă nu-și asumă responsabilitățile, se ajung la situații aberante. Can I ask a couple of questions? Aș pune și eu câteva întrebări. Îmi pare bine să văd că există acest articol 6 și 28a care vorbește despre protecția minorilor în caz de conținut uh, care nu este corespunzător pentru minori. platforme video și nu numai, am avut uh, o mare ceartă cu pachetul Telecom în legătură cu controlul uh, părinților. Unii colegi au considerat că Părinții nu ar trebui să fie ghidați în funcție, cu, ca să li se spună exact ce uh, conținut să blocheze, dar părinții trebuie, cred eu, să dispună de informațiile necesare. Ne puteți asigura că nu se va face nimic uh, care va contraveni uh, celor hotărâte pentru pachetul Telecom. Să ajutăm uh, părinții ca să ne asigurăm că minorii sunt protejați. Azi am înțeles că um, furnizorii de servicii vor fi taxați în legătură cu țara de destinație. Vreau să spuneți că vreți să mențineți țara de origine. Nu știu de ce ați sugerat asta. Și 12% pe oră, publicitate, 12 minute pe oră. Nu știu, pot fi adunate împreună într-un calup. Uh, deci dacă copilul, un copil stă în fața televizorului, s-ar putea să nimerească un calup de publicitate non-stop, că nu cred că ne dorim acest lucru. Mulțumesc! I understand someone from the Commission has decided that they now want to make a presentation. Cineva din partea Comisiei am înțeles că vreau să fac o prezentare în legătură cu platformele. Au fost invitat, dar nu știam că urmau să fac asta. Dacă puteți răspunde unor întrebări, vă rugăm. Um, okay. Could you, I go could you come back on AVMS okay. whilst we just look at the next okay. item? So, thank you very much. Da, reprezentanta Comisiei, mulțumesc pentru întrebări. Astfel uh, voi putea clarifica unele lucruri. Am înțeles că uh, n-am lămurit bine lucrurile. prima întrebare, noastră spuneți că doriți uh, dereglementarea în domeniul publicității. Nu, am făcut o evaluare de impact, deci știm ce propunem. Noi nu considerăm că astăzi situația ar fi cumva comparabilă cu situația de acum să spunem de acum 10 ani sau din 2007 sau din 2009. Nu, piața este complet diferită. Totuși, am analizat elasticitatea, flexibilitatea cererii, dorința telespectatorilor de astăzi ca uh, în caz de prea multă publicitate, să schimbe programul. Nu e vorba de a spune uh, emitenților, nu, haideți, spuneți deodată 20 de minute de publicitate, nu. E vorba de a spune furnizorilor, vă rog să aveți un sistem prin care să gestionați uh, publicitatea, timpul de publicitate. De ce considerăm că nu vor fi comise abuzuri? Pentru că valoarea publicității crește dacă uh, uh, nu ai la dispoziție atât de mult timp. Deci cu cât mai mult timp ai la dispoziție, cu, cât, cu atât mai mult scade valoarea. Deci noi am, am spune că se poate face o măsurătoare, măsurătoare economică uh, și atunci se vor limita uh, lucrurile. Dacă, bun, acum acestea fiind spuse, orice stat membru poate vedea cum evoluează piața. Uh, Există o directivă cu armonizarea minimă și un stat membru poate aplica reguli mai stricte dacă consideră că e necesar. Cât despre plasarea de produse, a fost avertizată Da, hârtiile mele nu sunt în uh, perfectă ordine. Vă rog să mă scuzați. Voi continua totuși, spune vorbitoarea. Deci, plasarea de produse a fost avertizată în legătură cu situația din SUA, că să facem și noi la fel. Nu, nu, nu, nu asta am uh, vrut să spun deloc. Nu trebuie să imităm Statele Unite, ci astăzi regulile care există, pe de-o parte, nu ar trebui să se facă o plasare de produs care să fie pur și simplu prea invazivă și dacă se face, trebuie să fie informat respectatorii. Dacă avem o producție europeană, se face plasarea de product, de produs, într-un anumit program dar oricum, asta se poate controla dacă este un produs intern, dar pentru produse care vin din afară, dacă e să intervii la nivelul producției de programe, e foarte complicat. În evaluarea asta de impact, am putut vedea că regulile se aplică de organismele de reglementare într-un mod foarte diferit. Deci ce înseamnă să nu fie prea invazive aceste produse sau acest procedeu? Noi acum spunem atât. Haideți să vedem care e realitatea pieței. Se, există această practică de plasare de produs și e mai ușor să insiste asupra regulilor transparenței. Deci vă rugăm să informați respectatorii dacă există această practică. Și asta și rămas în propunerea noastră. Apoi, clarificarea în legătură cu protecția minorilor. Dacă am spus că ar trebui să existe coduri. Da și nu pentru că regulile pentru protecția minorilor erau la cerere, deci obligația de a se asigura că minorii nu văd anumit timp de conținut eh, e prevăzută în legislație. Noi am adăugat un nou articol, articolul eh, pe care nu-l mai țin minte, nu mai țin minte numărul, spune vorbitoarea, dar acolo încurajăm punere în aplicare a acestei legislații. Este un articol nou care spune că uh, ar trebui să existe informații în legătură cu natura dăunătoare a unui anumit program. Asta nu înseamnă armonizare, înseamnă că dacă un anumit film conține scene de violență, sex, droguri sau așa ceva, ar trebui să există această informație ca părinții să poată lua decizia în, cunoștință de cazul, dacă permit minorilor sau nu să vizioneze acel film. Dar și industria trebuie implicată când se iau acest tip de măsuri. Revin la întrebarea anterioară acum. Accesibilitatea. În ce privește acel decalaj de care ați vorbit, bine, atâta timp cât noua directivă nu se adoptă, sigur că regulile comune rămân în aplicare. Atâta timp cât nu, este, nu intervine un nou instrument juridic la, la, la nivel european. Știm că există anumiți actori, atât la Parlament cât și la Consiliu, care spun că ar trebui să existe o, un caracter specific al accesibilității. Comisia a decis ca acesta să fie un instrument orizontal. Dacă colegiuitorii vor hotărâ ca lucrurile să nu stea așa, eh, am revenit la serviciile media, audiovizuale, cu legislația în vigoare. Pun platformele. Ce înseamnă? o, o platformă care difuzează conținut video. E o întrebare importantă. Nu e vorba de toate platformele. Noi considerăm că domeniul audiovizual este specific. Puterea audiovizualului este foarte mare. De aceea avem o directivă specifică pentru acest sector și considerăm că la fel stau lucrurile și în mediul online. Deci aceste platforme video sunt cele care au ca principal scop difuzarea de conținut audiovizual. Astfel excluzându-se platformele care au alt obiectiv principal. La fel și în ce privește publicul. Fie că e vorba de platforme, uh, e vorba de platforme publice, nu de cele private și dacă uh, în legătură cu răspunderea editorială. Noi am adăugat o cerință care spune că furnizorul trebuie să se supună unui, uh, unor reguli, dar are control, un anumit nivel de control asupra uh, lucrurilor difuzate. Asta este diferența cu situație de hosting 100%. În legătură cu situația din Europa, Bun, conținutul european. Aici nu avem reguli clare. 16, 16 uh, state membre impun o cotă de conținut european. Unele dintre ele fac o contabilitate, să spunem, cu fiecare uh, episod dintr-un serial, ca uh, sistemul francez. Uh, în alte state se contabilizează numărul de minute. Uh, deci nu avem un sistem unitar european. Articolul 13 de, de la ora actuală nu impune așa ceva. Deci ar trebui să analizăm situația și o și facem la ora actuală, dar uh, știm, consecințele pot fi diferite. Însă, în mod normal, astea sunt cele două sisteme. fie pentru fiecare episod în parte, fie se uh, contabilizează timpul. Uh, yes, uh, there is also the um, question on... Apoi, da, mai adaug uh, o clarificare în legătură cu cele 20%. Asta se aplică doar pentru serviciile la cerere. Acum, publicitatea de ce nu ne referim și la publicitate în uh, prevederile privitoare la platforme? Din două motive. În primul rând pentru că noi avem o abordare bazată pe uh, probleme. Dacă s-a identificat o problemă, atunci acționăm. Dacă e vorba de, să spunem, protecția minorilor, intervenim. Pentru publicitate, astăzi există instrumente Uh, juridice europene, mă refer la practicile comerciale neloiale, am identificat situații în state membre cum ar fi Franța sau Regatul Unit, care deja aplică aceste reguli și universul internet. Foarte recent, după cum ați spus, Comisia a emis linii directoare, inclusiv în legătură cu modul de a aplica aceste directive la universul online și, în mod normal, am considerat că deja există un instrument juridic uh, pe care să-l uh, aplicăm. Acum, cum să introducem regulile de protecție a minorilor în serviciile la cerere. Sigur, putem spune că copiii nu trebuie să meargă la televizor după o anumită oră. Bun, dar e complicat. Directiva nu spune că ar trebui să existe o oră limită. Spune doar că ar trebui să fie măsuri și cred că aveți dreptate când spuneți asta, că în multe state membre aceste măsuri se discută cu industria de exemplu, în țările de jos. Președinta, dacă puteți să, să vă apropiați de încheiere. Am mm, fost întrebată care e logica acestor cote. Uh, we don't believe that in the on Am explicat, noi nu credem că în universul uh, la cerere cotele sunt soluții automate, pentru că uh, poți să ai 80% din operele europene ascunse într-un catalog. Noi credem că e important ca acest conținut să aibă vizibilitate. Dar dacă n-ai măcar o cotă minimă, atunci ce anume faci vizibil. Deci de aceea avem obligația adițională de 20%. Apoi o întrebare foarte bună în legătură cu aceste platforme care stabilesc propriile criterii și ele sunt cele care stabilesc ce e dăunător sau nu. Ideea ar fi că astăzi, cu aceste propuneri, conceptul de conținut dăunător uh, îl, îl stabilim noi, nu furnizorii. La fel și discursul care îi cită la ură. Noi suntem cei care îl definim. Nu fiecare furnizor în parte sau fiecare operator în parte. Apoi, a, taxa cu țara de destinație, altă întrebare importantă. Noi nu credem că noi orientăm lucrurile spre țara de destinație de la țara de origine. Noi dorim să clarificăm faptul că anumite prevederi foarte similare cu uh, domeniul fiscal uh, urmează aceleași reguli. Asta ar fi ideea. De ce avem, ne-am limitat doar la aceste prevederi în parte legate la legate de taxe. Cam asta ar fi, mă opresc aici. Thank you very much for your detailed presentation. Now, can... Vă mulțumesc pentru prezentarea foarte detaliată și aș dori să vă fac o propunere pe care să o transmite și comisiei. Când veniți să ne prezentați anumite propuneri, este uh, foarte util să ne trimiteți și nouă un text cât mai rezumativ pentru că acest punct de pe ordinea de zi ar fi trebuit să fie uh, dedicat atât conținutului uh, audiovizual cât și platformelor. Nu mai avem timp pentru că la ora 17 ar fi trebuit să începem reuniunea coordonatorilor și uh, cred că va trebui să renunțăm la prezentarea platformelor. Deci, cred că va trebui să uh, dedicăm suficient timp uh, prezentării platformelor, însă cu ocazia altei reuniuni, pentru că platformele sunt deosebit de importante, mai ales elementele care țin de protecția consumatorilor și cele care țin de piața internă. Comisia noastră are foarte multe întrebări legate de platforme, așa cum ați văzut că am avut întrebări uh, privind conținutul audiovizual. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să primim o prezentare foarte clară din partea Comisiei uh, data viitoare. Și acum trecem la reuniunea coordonatorilor care se desfășoară în spatele ușilor închise, deci dacă nu sunteți invitați să participați la această reuniune, vă rog să părăsiți sala.